și sunt sigură că Parlamentul European va putea să-și uh, aducă sprijinul candidatului și să contribuie la munca acestei agenții europene de supraveghere. Vă mulțumesc! Acum urmează următorul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună privind bananele. Avem o recomandare a doamnei Balzani precum și o propunere privind uh, taxele aplicabile, taxele vamale, mă scuzați, aplicabile bananelor. Doamna Balțani va vorbi în numele Comisiei INTA și va interveni din nou și la sfârșitul dezbaterii. Însă, deocamdată aveți cuvântul pentru a prezenta întrebarea orală. 5 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, Parlamentul e chemat să se pronunță asupra două acorduri care au fost semnate cu Statele Unite și cu 11 țări ale Americii Latine, acorduri care doresc să pună capăt unei unei întregi uh, succesiuni de probleme în, care, în cadrul căreia Uniunea Europeană a fost chemată în cauză în fața Organizației Mondiale a Comerțului. E vorba de o temă de, foarte delicată pentru că uh, cuprinde controverse care privesc principiul de non-discriminare, nediscriminare în relațiile comerciale internaționale, uh, pe care se spune că Europa le-ar fi încălcat în organizarea importului bananelor în interiorul Uniunii Europene. Uh, asta pentru că există un sistem dublu care se aplică față de țările ACP, față de alte țări. E vorba de un sistem care permitea acestor țări să introducă pe piața europeană acest produs, bananele, fără a plăti nicio taxă, spre deosebire de celelalte țări care uh, trebuia să plătească taxe uh, de 170 de euro pe tonă. Prin acest acord se reechilibrează situația și, mai întâi de toate, se conservă dreptul țărilor ACP, care sunt țări în condiții fragile de dezvoltare, să importe în Uniunea Europeană produsele lor fără a plăti taxe de import. În paralel, celelalte țări care au semnat acordurile vor putea să exporte Uh, banane în Uniunea Europeană, plătind taxe în continuare, dar care vor fi reduse în, din 2011 până în 2017, deci vor fi reduse progresiv de la 176 de euro pe tonă, cum este acum, la un nivel final de 114 euro. Dar ceea ce este cel mai important este că aceste acorduri nu numai că până la urmă, fac ca Uniunea să-și respecte angajamentele pe care și le-a luat în calitate de uh, organiza- membru a Organizației Mondiale a Comerțului, deci să restaureze credibilitatea instituțională a Europei și, în plus, acordă aceste acorduri de atenție țărilor care se află în condiții de dezvoltare delicate, țărilor ACP, pentru că în aceste acorduri și împreună cu acordurile sunt prevăzute inclusiv noi instrumente de susținere financiară în favoarea acestor țări. Aceste instrumente de susținere financiară vor permite țărilor în cauză să facă investiții pentru a-și diversifica producția, așadar, sperăm noi, pentru a-și consolida economiile. Măsurile despre care vorbim Uh, care au o valoare de 190 de milioane de euro, pentru moment sunt prevăzute până în anul 2013. Eu consider că acordurile despre care vorbim au un caracter pozitiv, nu doar pentru că uh, pun capăt unor controverse în care a fost chemată în cauză Uniunea Europeană cu sancțiuni și, după cum spuneam mai înainte, uh, s-a fost pusă în cauză credibilitatea instituțională a Uniunii Europene, ci și pentru că permit uh, o soluție echilibrată și care respectă inclusiv situația țărilor ACP și producătorii europeni. De asemenea, mă gândesc acum la regiunile ultraperiferice, care cu siguranță că nu pot fi abandonați uh, uh, să facă față unei concurențe sălbatice. Din acest motiv, Parlamentul propun eu să își dea acordul, solicitând însă Consiliului și Comisiei un angajament ferm, în primul rând, pentru a furniza o evaluare a impactului pe care vor avea aceste acorduri de acum până în 2020, deci uh, pe termen mai lung, deci referitor la țările ACP și referitor la producătorii care își au economiile din Europa strâns legate de acest fruct, de banană. Și mă gândesc la regiunile ultraperiferice. De asemenea, să-și asume angajamentul să facă o evaluare înainte de sfârșitul funcționării măsurilor de însoțire financiară, deci instrument specific dedicat celor ACP, să-și asume, deci, Comisia și Consiliul angajamentul în mod ferm că vor face evaluarea funcționării acestor măsuri de susținere financiară cu un an și jumătate înainte de scadența lor, astfel încât eventual să se poată interveni cu un alt instrument de ajutor și de susținere pentru aceste țări, deoarece uh, acestea nu trebuie lăsate singure și trebuie susținute pentru a contracara eventuale consecințe negative pe care le-ar avea intrarea în vigoare a acestor acorduri cu o corecție a prețurilor și deci și a competitivității bananelor care provin din alte țări uh, față de Uniunea Europeană. Deci cred că este vorba de un acord care e foarte clar că în acest moment va soluționa o situație care durează de ani și ani de zile și va permite să ținem seama și de situația acestor țări care au o, o, o economie mai fragilă am avut o dezbatere îndelungată în Comisia pentru Comerț Internațional în acest sens și întotdeauna Comisia s-a gândit la aceste țări și eu sper că putem să ne susținem, să ne bucurăm de o, o, o susținere foarte bună cu aceste măsuri de însoțire și cu monitorizarea și cu angajamentul pe care Parlamentul le solicită Comisiei și Consiliului în legătură cu impactul acordului și cu funcționarea măsurilor de ajutor și eventual în legătură cu prelungirea sau consolidarea acestora pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Balzani. Și acum, din partea Consiliului, are cuvântul din nou doamna Gheri. Vă rog. Grazie. Eh, signora Presidente, onorevole me. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor deputați. Mulțumesc pentru că mi-ați acordat ocazia și ați acordat ocazia președinției și a Consiliului să intervină pe un subiect atât de important, atât din punct de vedere al comerțului uh, extern, cât și din punct de vedere al solidarității pentru dezvoltare. Sper că voi putea să răspund întrebărilor uh, domnului Moreira și de asemenea să risipesc uh, dubiile și îngrijorările menționate de doamna Balzani. Dacă îmi permiteți, cu acordul dumneavoastră voi continua în limba maghiară. În ceea ce privește posibilitățile de viața crescătorilor de banane, este foarte important să le asigurăm bune condiții de viață în regiunile respective. Iată de ce măsurile de însoțire care au fost uh, gândite vor trebui evaluate cu 18 luni înainte de încheierea acestui program. E clar că acest aviz și recomandările care vor urma acestuia sunt de competența Comisiei, nu a Consiliului, dar sunt convinsă că Comisia va interveni în acest sens. Același lucru referitor și la întrebarea orală care a fost prezentată. Referitor la măsurile de însățire pentru comerțul cu banane, trebuie să vorbim despre modificările care au fost uh, făcute în ceea ce privește taxele vamale aplicate. Este foarte importantă cooperarea Parlamentului pentru ca după aceea să găsim soluțiile necesare pentru țările ACP. În ceea ce privește sursele necesare pentru măsurile de însoțire și felul în care acestea se pot uh, împărți între beneficiari, Consiliul a susținut dispozițiile referitoare la măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor și, de asemenea, criteriile care au fost fixate pentru repartiția între interesați. În consecință, importanța bananelor pentru țările producătoare, țările ACP, este foarte mare. Iar în ceea ce privește măsurile de însoțire, pe 10 septembrie 2010, s-a făcut un uh, proiect de regulament al Consiliului și al Parlamentului în care se vorbea despre dispozițiile necesare ale acestor măsuri de însățire pentru regiunile ultraperiferice. Acest uh, proiect este acum studiat de serviciile competente. Acum, în ceea ce privește acordurile cu țările din America Latină și în special cu Peru, Vreau să vă spun că deocamdată Consiliul nu are un aviz în legătură cu aceste acorduri, deci nu pot să împărtășesc cu dumneavoastră o părere în legătură cu aceste acorduri încheiate. Comunitatea andină a fost implicată în negocieri pe baza unui acord la nivel regional, însă întrevederile au fost negocierile au fost întrerupte în 2008 pentru că țările andine nu s-au pus de acord asupra obiectivelor comerciale iar în ianuarie 2009 s-au reluat negocierile, în special uh, între Columbia, Ecuador și Peru, pentru a regăsi mijloacele necesare de a ajunge la un acord. În iulie 2009, Ecuadorul s-a retras din aceste negocieri și vom continua negocierile cu Columbia și Perul. În decembrie aceste negocieri au continuat și s-au finalizat, iar acordurile bilaterale cu uh, celelalte țări au fost încheiate, iar Ecuadorul va avea posibilitatea pe viitor să adere și el la aceste acorduri. Deocamdată s-au arătat interesați pentru a adera în viitor, ceea ce este de salutat din partea Consiliului. De asemenea, angajamentele care sunt luate de aceste țări trebuie să reflecte aceleași angajamente care au fost luate deja de Columbia și Peru din partea țărilor andine. Aș vrea acum să uh, îi rog pe deputați să își prezinte ideile în ceea ce privește susținerea sectorului bananelor și de asemenea prevederile referitoare la acordul asupra taxelor vamale. Vă mulțumesc! Vielen Er mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Cioloș din partea Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, stimată doamnă Balzani, doamnelor și domnilor. În primul rând, mă bucur să văd că principalele aspecte și orientări din propunerea Comisiei privind bananele au obținut sprijinul raportorului. Doamna Balzani de altfel, a prezentat foarte bine în prezentarea sa de la început contextul în care au avut loc aceste negocieri și contextul în care a fost semnat acest acord. Comisia sprijină fără rezerve proiectul uh, de acord înaintat de raportor. E drept că acordurile de la Geneva din 2009 primi banale sunt foarte importante, așa cum a spus doamna Balzani Dumnezeu ne-a spus din ce motiv și vreau să subliniez de asemenea faptul că acest, acest acord va uh, înlesni de asemenea și procesul de la Doha, deoarece vine după o situație litigioasă îndelungată. Vrem o piață a bananelor stabilă și previzibilă pentru anii următori. Aș vrea să revin asupra câtorva chestiuni importante ridicate de membrii Parlamentului în întrebarea orală precum și în propunerea de rezoluție care face parte din acest pachet. Privitor la sprijinul acordat producătorilor europeni. Știu care este rolul socioeconomic al producției bananiere în regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene și știu care sunt și îngrijorările privind viabilitatea economică a acestei producții în regiunile respective. Într-un raport recent privind regimul POSEI, înaintat Parlamentului și Consiliului în septembrie 2010, Comisia explică urmările acordului de la Geneva și faptul că aceste consecințe au fost deja integrate în reforma din 2006, o reformă privind regimul aplicabil bananelor pentru a proteja pe producătorii europeni în perspectiva unei liberalizări sporite, bugetul de la filiera banane a fost crescut în mod considerabil, ținând cont în analiza de impact, în analiza de, impact de scăderea taxelor vamale stabilită. Comisia, de asemenea, e dispusă să urmărească îndeaproape toate incidentele care pot uh, apărea pe piață și, dacă va fi nevoie, va lua măsurile necesare pentru a atenua efectele incidentelor. În ceea ce privește consolidarea poziției producătorilor de banane în această filieră, aș vrea să vă spun că această problemă nu se pune doar în cazul bananelor, ci pentru tot sectorul agroalimentar. E vorba de puterea de negociere pe care au producătorii, de negocierile care au loc în lanțul agroalimentar și asta nu doar la banane, ci în tot sectorul. De altfel, în cadrul reformei PAC, Comisia va veni cu propuneri pentru a consolida organizațiile de producători și rolul acestora. Uh, de-a lungul acestui lanț și puterea lor de negociere. De asemenea, Comisia a creat un grup la nivel înalt pentru lanțul agroalimentar, care poate veni cu propuneri în acest sens, deoarece competențele Comisarului de Agricultură sunt limitate, însă patru comisari sunt implicați în acest grup la nivel înalt care are un program clar are și va veni cu niște propuneri clare în următoarele luni și în următorii ani, tocmai pentru a încerca să soluționeze această problemă a transparenței sau lipsei de transparențe din lanțul cadro, uh, agroalimentar. Și de altfel, și de aceea vor putea profita și producătorii de banane. În ceea ce privește repartizarea resurselor financiare pentru măsurile de însoțire în sectorul bananelor în țările ACP. După cum știți, proiectul de regulament care fixează uh, Banana Company Measures în engleză a fost aprobat de Parlament pe 21 octombrie și sunt prevăzute niște condiții de repartizare a resurselor. Deci criteriile cerute de dumneavoastră există deja. Aceste sume deja sunt repartizate într-un anumit fel. Comisia a colaborat strâns Uh, și în mod fructuos cu Parlamentul European pe această temă și am reușit să ajungem la un bun compromis în ceea ce privește această chestiune. Proiectul de regulament privind uh, măsurile de însoțire pentru țările ACP a fost aprobat de Parlamentul European și definește și criteriile de alocare pentru diferitele țări care beneficiază de acest ajutor și prevede, așa cum ați cerut și dumneavoastră, o evaluare a situației uh, de pe piețele din aceste țări uh, la 18 luni înainte de încheierea programului. Deci încercăm să vedem dacă măsurile de adaptare au fost deja puse în practică sau dacă trebuie să ne gândim la alte măsuri. În ceea ce privește analizarea impactului asupra producătorilor de banane în țările în curs de dezvoltare și în regiunile ultraperiferice de până în 2020. Eu sunt gata să um, realizez o astfel de analiză dacă e necesar, însă să fim realiști în ceea ce privește sfera de aplicare a acestui studiu, deoarece multe țări din lume produc banane și în multe țări banana reprezintă un aliment de bază. Acest studiu va fi cu siguranță complex și nu va fi ușor să tragem niște concluzii, însă eu nu sunt gata să o iau pe această cale, să cer să se facă un astfel de studiu și de asemenea să nu uităm că există și studii interne la comisie sau externe pe care ne putem uh, baza. Deci vom evalua efectele acestor măsuri de însoțire pentru banane în țările ACP. Acum, în ceea ce privește agocerile negocierile pentru un acord de liber schimb cu anumite țări uh, din America Latină, mai ales cu Ecuadorul. Cu siguranță știți că Negocierile cu Columbia, Peru și cu țările din America Centrală s-au încheiat cu bine din punct de vedere tehnic, E acordul cu Columbia și cu Perul este un acord deschis la care pot adera și alte țări din comunitatea andină, inclusiv Ecuadorul, dacă dorește să se întoarcă la masa negocierilor. De altfel, această țară a cerut oficial să se întoarcă la masa negocierilor administrația din Ecuador și Comisia studiază acum posibilitatea reluării negocierilor, deci uh, posibilitatea de a găsi un acord. Iată câteva comentarii pe care doream să le fac la raportul dumneavoastră și la întrebările pe care le-ați uh, spus. Am vorbit cam mult, însă am ținut să răspund la cât mai multe întrebări de la bun început. Vă mulțumesc, domnule comisar Acum, domnul Görens de la Comisia pentru Dezvoltare. 3 minute. Mulțumesc, doamnă președintă. În dreptul internațional există principiul nediscriminării. Acesta este un drept de bază. Teoria e frumoasă, dar practica e diferită. ACP-urile nu plătesc uh, taxe vamale pentru bananele pe care le exportă în UE. Acesta este un acquis și acest acord uh, nu poate să schimbe nimic. Țările care nu sunt ACP plătesc 176 de euro pe tonă și aceste taxe vor scădea până la 141. Deci o scădere care va schimba și situația concurențială. Aceste țări vor fi deci mai protejate peste două luni. Comisia a negociat acest acord în numele Uniunii Europene și acum se pune problema, din punctul meu de vedere, în calitate de raportor, dacă Comisia putea să facă și altfel. Răspunsul e foarte clar. Nu, nu se poate face altfel. Sau dacă s-ar fi făcut altfel, dacă s-ar fi refuzat astfel de negocieri, atunci chestiunile ar fi fost rezolvate probabil în fața organelor de rezolvare a litigiilor de la OMC și probabil că rezultatele ar fi fost diferite de cele care au fost obținute prin negocierile pe care le dezbatem acum. Deci uh, totul e pentru a avea un lucru mai bun? Nu, nu neapărat, însă eu sunt raportor pentru aviz la acest raport, de asemenea raportor pentru măsurile de însoțire pe care îl voi prezenta mâine în a doua lectură și uh, iată deci ce trebuie să facem. În primul rând, bugetul firielei banane care a fost uh, crescut, așa cum a arătat domnul comisar, un lucru foarte bun. Și aceasta răspunde și întrebării doamnei Mariel de Sarnes, care este foarte îngrijorată de noua situație creată pentru producătorii de banane din departamentele ultra uh, de peste mări. O a doua îngrijorare a doamnei de Sarnes și a mea însă este că cu 104, 114 de euro pe ton, acesta nu este sfârșitul, pentru că există alte acorduri care sunt negociate de comisie și care merg mult peste acest, această taxă de 114 euro pe tonă. Deci acest principiu al preferinței și a nediscriminării va trebui să țină cont de această reducere progresivă, un lucru îngrijorător. În al treilea rând, în ceea ce privește măsurile de însoțire pentru sectorul bananei, despre care voi vorbi în detaliu mâine, cred că aici Parlamentul a reușit și de aceea aș vrea să mulțumesc domnului comisar, cred că a reușit să introducă câteva noutăți, printre care și studiul de impact făcut cu 18 luni înainte de expirarea acestor măsuri. Aceasta ne va permite să vedem ce se va întâmpla după anul 2013, pentru că atunci problemele vor continua în sectorul bananelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom asculta oratorii numele grupurilor politice. În primul rând, din partea PPE, doamna Andrichene. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Numele grupului PPE solicit Parlamentul European să dea undă verde acest acord atât de important. Noi considerăm că acest lucru va facilita negocierile rundei de la Doha și, de asemenea, va constitui un impuls pentru negocierile noastre bilaterale cu țările Mercosur pentru un uh, acord de liber schimb. Uh, salutăm uh, tendința de liberalizare a comerțului cu bananele, inclusiv acordul curent OMC și acordurile bilaterale, de asemenea cu țările din America Centrală și cele din Anzi și eventual cu Mercosur. Mulțumesc pentru rezoluție și felicit pentru acest lucru raportoare, pe raportarea noastră. Este una foarte echilibrată, mai ales pentru că a ținut cont de interesele partenerilor noștri din țările ACP, precum și ale producătorilor uh, europeni de banane. Sunt ferm convinsă că uh, ne deptăm spre o mai mare liberalizare a comerțului global cu bananele, în, în același timp ar trebui să ne asigurăm că nu eliminăm industrii și sectoare care au creat care au jucat un rol important economic și social în anumite regiuni, cum ar fi uh, insulele Canare, Guadalupe, Martinica, Madeira, insulele Azore și altele. În final, sperăm că Comisia va ține cont de aceste îngrijorări ale noastre și va lua măsuri pentru a ajusta pachetul de susținere pentru producătorii noștri interni și va aloca din uh, uh sumele pentru posei, anumite sume pentru producătorii de banane și eventual să ia și alte măsuri pentru a se asigura că în paralel cu această tendință de liberalizare a comerțului cu bananele produse la nivel mondial și producătorii noștri europeni vor putea să, rămâne pe, să rămână pe piață. E o bună oportunitate vom avea cu discuția privitoare la următorul pachet financiar. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum? pentru uh, socialiști și democrați. Domnul Tirolian a cerut cuvântul, dar nu cred că nu se află în sală, eu, eu nu-l văd. Și atunci dau cuvântul următorului uh, cu, uh, vorbitor din partea socialdemocraților. Vă rog. Domnul Arsenis. Των uh, Banana Republics, των Bananion είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι όλες αυτές... Vă mulțumesc. Cu toții cunoaștem uh, formularea Republică Bananier. Sunt acele țări în care marile companii multinaționale de producție hotărăsc care este viitorul guvernelor. Atunci când uh, companiile respective au profituri, mențin guvernul respectiv la putere. Însă, atunci când companiile încercau, de exemplu, să crească puțin uh, salariile, se petreceau lovituri de stat. Vedem cât de groaznică este situația din aceste țări, mai ales în ceea ce privește mediul uh, înconjurător. În Asia se fac defrișări, de asemenea se folosesc produse care sunt interzise pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, din cauza acestor multinaționale, consumăm în măsură de 90% același fel de banane, când de fapt există mii de varietăți de banane. Această cultura bananei de asemenea ar putea fi amenințată de o de un dăunător, dat fiind că se produce un singur tip de banană. Eu sper că aceste reduceri ale taxelor vamale vor schimba situația acestor țări care sunt foarte sărace. Deoarece Uniunea Europeană este cea mai mare piață pentru, de desfacere pentru banane și cea mai profitabilă piață pentru banane, să vom vedea în curând cum vor încerca aceste multinaționale să uh, controleze piața europeană și cum vor încerca să-i lase pe din afară pe micii producători. Noi trebuie să fim foarte atenți pentru ca regulile de concurență să se respecte așa cum trebuie pentru a evita abuzul de putere din partea acestor companii multinaționale. aceste companii vor reduce uh, costurile pentru a-i scoate de pe piață pe micii producători și astfel se vor forma carteluri. Vă mulțumesc. Acum, în numele verzilor, are cuvântul doamna Grez. S'agissant de l'approbation des accords Mulțumesc. În ceea ce privește acordurile comerciale în sectorul bananelor, grupul verzilor ale se va exprima împotriva. Acordurile reprezintă o liberalizare a pieței bananelor care întărește poziția multinaționalelor americane care controlează deja peste 80% din piața mondială. Dacă adoptăm un astfel de acord, ar însemna să mergem împotriva intereselor țărilor ACP, a regiunilor ultraperiferice și a Ecuadorului. Încă o dată, cei care vor avea de suferit vor fi micii producători a venit momentul să avem o reformă radicală a regulilor comerțului internațional pentru a garanta suveranitatea alimentară și dezvoltarea unei producții locale pentru toată lumea. Măsurile financiare propuse de Comisia Europeană pentru a-i susține pe producători nu sunt suficiente. De aceea trebuie să ne angajăm nu doar pentru a face un studiu de impact, ci să modificăm legislația în consecință pentru a promova o economie durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele grupului GUE, NGL, domnul Oro, un minut și jumătate. Pour moi, madame la présidente, ces Mulțumesc. Aceste acorduri, din păcate, sunt demonstrația că micii producători de banane din țările ACP și din Europa uh, uh vor își vor vedea uh, situația din ce în ce mai înrăutățită și poate că vor dispărea. Asta s-a văzut și la Geneva și se vede și în acordurile dorite și impuse de către Organizația Mondială a Comerțului. E adevărat că soarta micilor producători din țările ACP și din regiunile ultraperiferice nu valorează nici cât o ceapă degerată în ochii uh, uh puterilor, uh, uh, nu doar uh, din America Latină, ci și din Uniunea Europeană. Până la urmă, reforma pieței bananei, ca și cea a pieței zahărului, nu sunt decât expresia aceleiași mișcări, și anume, e vorba de o mișcare spre o mare piață mondială, o mișcare uh, inexorabilă care, din păcate, îi strivește pe cei mai slabi și pe cei mai vulnerabili. Și, doamnă președintă, aceste măsuri de compensație care sunt gândite aici nu vor fi, din păcate, suficiente pentru a uh, împiedica falimentul care se profilează a micilor producători și nu vor putea face ca aceste state ACP, care sunt dintre cele mai slabe, să pășească pe calea unei adevărate dezvoltări. De fapt, suntem presați să semnăm acest acord pentru a salva negocierile de la Doha și eu aș dori să ca conducătorii noștri să dea dovadă de același zel în acordurile pentru protecția mediului și pentru dreptul la muncă și pentru o viață mai bună. Mulțumesc pentru Europa, Libertate și Democrație. Are cuvântul domnul Campbell Bannerman pentru un minut. Domnule președinte, această banană e practic o armă folosită în războiul comercial cu America care durează de, de atât de mulți ani și care a fost pierdut. Deci am fost forțați de OMC să renunțăm la tarifele ilegale. Deoarece, la urma urmei, protecționismul e cuvântul de ordine în rândul Uniunii Europene și asta pentru a ocroti fostele colonii franceze. e ilegal. Această banană, de exemplu, nu uh, respectă dimensiunile și nici uh, greutatea stabilită prin lege. De ce se folosesc aceste reguli atât de stricte din partea Uniunii Europene? Am înnebunit cu totul? Vă mulțumesc. Doamna de Mulțumesc, președintă. Timp de decenii, Uniunea Europeană a avut o politică comercială protecționistă și aceasta și pe piața bananelor. S-au impus taxe vamale pentru bananele din America Latină și s-au protejat cu subvenții posibilele surse de exportatori. Aceasta costă contribuabilul european 300 de milioane de euro anual. Este una dintre măsurile cele mai protecționiste cu putință. Ar trebui să respectăm regulile OMC-ului. Uniunea Europeană crede că poate interpreta liberul schimb și dreptul internațional cum dorește însă atunci când e vorba de regulile aplicate ei înșiși, uh, se face că nu vede. Dacă se permite în continuare acea industrie atât de puțin rentabilă în insulele Canare și în Goiana franceză, înseamnă că protejăm în continuare fără limite. Trebuie să renunțăm la această pierdere de bani anuală. Această politică protecționistă ineficientă trebuie să se întrerupă o dată pentru totdeauna. Mulțumesc și acum uh, Trecem la alți oratori. Domnul Mato Adrover, două minute jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Campbell, nu cred că banana aceea era din insulele Canare, cu tot respectul. Eu voi vorbi aici despre banane și cred că e bine să vorbim despre banane. Și se cuvine să vorbim, deoarece ar trebui să reamintim cât de important este să-i protejăm pe producătorii eh, comunitari și printre aceștia și pe cei din insulele Canare. Ce privește condițiile acordului de la Geneva privind uh, producătorii de banane, deci acest acord nu e o veste bună pentru producătorii din Canare. Este un acord uh, nesatisfăcător. Eu știu că propunerea vine de la Comisia INTA, care are niște criterii foarte diferite de ale mele în anumite privințe. De aceea, eu uh, salut aspectele pozitive și nu mă refer la cele negative. E bine să se încheie atâția ani de litigi în cadrul OMC-ului și e bine ca acest uh, sector să fie liniștit și să aibă previzibilitate pe viitor. Producătorii din regiunile ultraperiferice produc bananele cu mare greutate și sunt niște banane foarte bune calitativ și nu au nimic de a face cu cele din țări terțe, nici în ceea ce privește costurile, nici mâna de lucru, nici mediul înconjurător, nici garanțiile fitosanitare și nici în altă nici într-o altă privință. Din punct de vedere agricol, e un acord uh, dăunător pentru Uh, producătorii noștri. Tariful vamal uh, scade foarte mult, de la 176 la 114 euro și în cazul Columbiei la doar 75 de euro. Deci de aceea nu cred că e credibil, nu cred că în 2006 uh, putem ajunge la aceste scăderi. Domnul comisar a spus că aceste scăderi erau prevăzute conform acordului de la Geneva. Însă era vorba de 114 euro. Deci cine putea prevede că în, 2000, în 2006, de exemplu, că se vor scădea tarifele vamale până la 75 de euro? Deci trebuie făcute valorile necesare și veți vedea cât de necesar este să se actualizeze aceste sume. Ă, Taxa vamală de 176 de euro pe tonă era deja destul de scăzută când a fost uh, instaurată. Deci producătorii nu cer nimic nejustificat, iar noi, Parlamentul European, avem obligația să-i protejăm și la fel are obligația și Comisia. Vă mulțumesc! Vă rog să vă puneți căștile, domnul Teșera. Ați cerut să interveniți prin procedura cartonașului albastru? Doriți să interveniți acum sau doriți să luați cuvântul la Catch the Eye? Deci la Catch the Eye doriți să interveniți? Bine, cartonașul albastru e doar pentru dezbateri. Doamna Stiller, un minut. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. producătorii de banane din cele mai uh, sărace din uh, uh țările ACP uh, trebuie să nu ajungă în situație de faliment, deși au fost uh, cheltuite sume uriașe pentru ajutorarea lor. Din păcate, situația acestor producători este înrăutățită de situația multinaționalelor. Uh, dacă s-ar ști cu adevărat uh, cum sunt tratați acești oameni, toată lumea ar fi dezgustată. Bananele provenite din comerțul fair trade sunt foarte importante pentru acești oameni. Uh, bananele sunt fructul preferat al Scoției, astfel încât alegătorii mei doresc să știe ce origine au ele și doresc să știe că ele au fost produse la cele mai înalte standarde. Eu aș încuraja colegii să facă un efort să cumpere uh, banane provenite din comerțul echitabil, fire, trade și dacă vedeți că uh, în supermarketuri nu sunt uh, nu există aceste banane, vă rog să vă plângeți. Pentru că dacă nu vor fi afectate cele mai vulnerabile națiuni din lume. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Avia pentru un minut și jumătate are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Acordurile comerciale bilaterale sunt adesea încheiate uh, pe spezele producătorilor europeni care au de suferit uh, de pe urma liberalizării importului. Acordul care va fi votat mâine prevede o reducere a tarifelor la import pentru banane provenite din America Latină uh, și aceste acorduri, pe de-o parte, au sau vor rezolva un, un conflict care durează de decenii, dar, pe de altă parte, riscă să pună uh, uh, în pericol producătorii europeni chestiunile negociate cu uh, țările din America Latină, uh, în plus față de programul de susținere pentru țările ACP și măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor, riscă să compromită în mod serios competitivitatea producătorilor europeni. Astăzi, susținerea financiară pentru producătorii noștri de banane a fost garantată prin uh, POSEI. Însă, ultima reformă a POSEI din 2006 nu ține deloc uh, cont de încheierea acestor ultime acorduri. Așadar, consider că e bine să invităm Consiliul să uh, reflecteze asupra necesității de a găsi niște instrumente și resurse adecvate pentru a acoperi nevoia financiară a producătorilor europeni, îmbunătățindu-le statutul și încercând în același timp să compenseze eventualele pagube care vor decurge din încheierea acestor acorduri și din scăderea uh, tarifelor. Nu cred că este posibil să căutăm în fiecare an resursele pentru a acoperi nevoile producătorilor europeni de banane, ci trebuie să găsim o soluție stabilă și de durată pentru a compensa pagubele care vor deriva din această deschidere de plină a piețelor. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Köstinger un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. După ani lungi de dispute între UE pe de-o parte și producătorii din America Latină pe de altă parte, iată, în sfârșit s-a ajuns la un acord în care am putut să facem progrese. Sper de aceea ca acest acord să rezolve odată pentru totdeauna acele conflicte la nivel internațional în sânul OMC-ului. Însă n-ar trebui să comparăm situația producătorilor din Uniunea Europeană cu cea a producătorilor ACP ar trebui, bineînțeles, să fim foarte atenți la situația producătorilor noștri și să îi ajutăm dacă putem. Parlamentul European ar trebui să analizeze consecințele acestor acorduri. Și aceasta în ciuda tuturor ajutoarelor absolut necesare pentru producătorii noștri, ar trebui să redirijăm anumite părți ale bugetului nostru către aceștia. S-a făcut deja acest lucru, însă numai în mod parțial. Nu știm dacă se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat cu Fondul European de Dezvoltare sau cu FEOGA, lucru care și în ziua de astăzi e în plină dezbatere. Însă Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea față de țările ACP și față de regiunile ultraperiferice și să fie coerentă în acțiunile sale. Dacă analizăm în ansamblu acest acord, trebuie să ne îndreptăm privirea spre ce se va întâmpla la Doha. Se pare că summitul economic de la Davos a dat rezultate. S-ar putea ca în sfârșit runda de la Doha să se termine în 2012 și să vedem dacă atunci toate bune și frumoase. Oricum, aceste acorduri reprezintă o piesă importantă din acel puzzle care era necesar pentru runda de la Doha. Domnul Kelly, un minut. În urmă cu câteva săptămâni am înnebunit cu toți din cauza albinelor. Acum bâr... băzim ca albinele din cauza bananelor. Și vedeți ce reație există aici. Vorbim despre beneficiile producătorilor, să știm că există îngrijorări în ceea ce privește impactul asupra mediului înconjurător și mai ales uh, în ceea ce privește impactul asupra producătorilor din Uniunea Europeană. Și cred că e foarte important să ținem cont de asta, deoarece principala responsabilitate a unui organism sau entitate este să aibă grijă de proprii producători. După aceea ne putem gândi la ceilalți. Și același lucru se aplică și înțelegerilor Mercosur. Deci mulți ă, Mă scuzați, asta se întâmplă și în cazul industriei ă, producătoare de carne de vită. Da, să ne extindem industria, să nu în detrimentul propriilor producători. Începe acum procedura catch the eye. Domnul Teșeira, un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Am spus deja același lucru cu alte ocazii și vreau să repet același mesaj astăzi. Aceste regiuni ultraperiferice, de unde vin și eu, nu au niciun fel de obiecție față de acordurile bilaterale sau față de acordul de la Geneva. Cu toții recunoaștem importanța acestor recorduri și faptul că ele sunt inevitabile. Însă, pe de altă parte, trebuie să știm că în, aceste, în ceea ce privește aceste acorduri avem învinși și învingători și regiunile ultraperiferice sunt cele care au avut de pierdut. Ceea ce nu putem accepta este ca, așa cum a spus Comisia, să se insiste încă o dată asupra argumentului că revizuirea din 2006 prevedea deja această situație și că deci producătorii erau avertizați despre ce se va întâmpla pe viitor. Nu, n-a fost așa. Știm foarte bine că în 2006 vorbeam de 176 de euro pe tonă și acum vorbim de 148, 136 și cu atât mai puțin. Mulțumesc. Oratorul se întrerupe. Pentru Catch DI uh, avem doar un minut la dispoziție. Domnul Ferreira. Ce se întâmplă? Încercăm aici să deschidem practic porțile larg multinaționalilor care controlează practic peste 80% din piața mondială. Care vor fi urmările? Vor fi niște urmări foarte grave, extrem de negative. E vorba aici de 600.000 de tone de banane care erau furnizate de producători europeni. Aceștia vor avea foarte mult de suferit. Și ceea ce e și mai grav este că aceste urmări negative sunt recunoscute de comisie, însă nu sunt prevăzute măsuri de sprijin pentru producătorii europeni prin schimbarea regulamentului și a bugetului POSEI aprobat în 2006 producătorii din țările ACP nici ei nu sunt luați în calcul în această dezbatere și vor fi foarte grav afectați de acest acord. Să nu uităm că aceste măsuri de atenuare nu vor fi suficiente și cei care vor semna acest acord trebuie să-și asume responsabilitățile care decurg de pe urmea lui. Și să nu veniți aici după aceea să ne spuneți că te îngrijorați, sunteți de soarta producătorilor și să faceți o felul de întrebări comisiei. Dragi colegi, că HDI durează un minut, deci nu sunt niște intervenții parlamentare normale, deci vă rog frumos să respectați timpul alocat, gândiți-vă și la colegii dumneavoastră. Și de asemenea, nu încercați să vorbiți cât mai repede în acest minut, deoarece nimeni nu vă poate interpreta. Mă scuzați, nimeni nu poate traduce. Domnule comisar, domnule Cioloș, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să răspund direct uh, câteva întrebări care mi-au fost adresate aici. În primul rând, s-a vorbit aici de uh, soluționarea unui conflict, lucru care ne pot, poate ajuta în cadrul unor acorduri multilaterale. În ce privește acordurile bilaterale, pe care le-am negociat cu țările din America Centrală și, și din țările din America Latină în general, aici este un alt context, pentru că și aici Uniunea Europeană a avut interese, a obținut multe lucruri, în schimb, la schimb față de ceea ce a oferit. Mai apoi, s-a făcut o remarcă privitoare la multinaționale, la faptul că aceste multinaționale vor avea doar de profitat în, țăr, în țările APC, ACP și că măsurile financiare sunt insuficiente pentru țările ACP. Sigur că Uniunea Europeană poate să ia hotărâri în locul guvernelor din aceste țări. Eu consider că cu această sumă pusă la dispoziție sunt multe lucruri care pot fi făcute dacă banii sunt utilizate așa cum trebuie. Cred că așa asta lucrurile și pentru regiunile ultraperiferice. În tot cazul, regiunile producătoare de banane din Uniunea Europeană și domnul Mato Androver și domnul Teixeira, eu am cifre la dispoziție, vi le pot furniza. Când a spus că în 2006, în plus față de suma care a fost prevăzută pentru POSEI, am făcut calcule, de altfel și am cifrele aici, am prevăzut o scădere a unei taxe de 166, 176 până la 137 de euro în 2009. Apoi am introdus posibilitatea ca în negocierile de la Doha, pentru că nu știam rezultatele, ca aceste taxe să scadă până la 79 de euro pe tonă, de aceea la 245 milioane de euro prevăzute pentru uh, POSEI am adăugat 8,4%, deci este vorba de 22 de milioane de euro pe an în plus pentru a anticipa tocmai impactul eventual al acestor măsuri. De aceea bugetul care a fost calculat pentru POSEI în 2006 a fost mult mai mare după studiul de impact Uh, față de situația reală existentă în 2006. Și eu nu am spus că cu asta am încheiat și că nu vom mai ține cont de alte nevoi de compensații eventuale și eu sunt gata să fac această analiză, am mai spus, și dacă va fi nevoie, cu regulamentul POSEI, pe care îl discutăm acum, uh, dacă cu Consiliul și cu Parlamentul vom hotărâ că trebuie să mai dăm compensații, E bine, dar deja am acordat uh, destul de mulți bani și v-am arătat, avem aici cifre și studii de impact. Am avut uh, discuții cu statele membre vizate și atunci când fac anumite afirmații, eu mă bazez întotdeauna pe cifre. Acum, uh, vorbiți și ați vorbit mult de micii producători și într-adevăr eu cred că în aceste regiuni, inclusiv în regiunile noastre ultraperiferice, probabil că micii producători trebuie protejați cel mai mult Acum, trebuie ca posei și banii pentru posei să fie utilizate, mai ales pentru micii producători. Și nu așa stau lucrurile întotdeauna și poate că la un moment dat, atunci când vorbe, se vorbește de posei, va trebui să ne gândim la o reformă și la o adaptare ca să facem astfel încât acești bani să contribuie într-adevăr la o restructurare a acestui sector. Însă dacă banii ăștia care deja au fost alocați pentru posei cu o eventuală compensație vor, ar fi într-adevăr utilizați pentru un ajutor pentru restructurare, pe lângă această compensație, poate că peste câțiva ani vom putea de asemenea să găsim soluții alternative pentru acești mici producători și să știți că eu sunt deschis pentru a găsi soluții noi, inclusiv în cadrul POSEI, ca acești bani să fie încă și mai bine utilizați. Uh, închei, doamnă președintă, voi răspunde doar domnului Campbell în ce privește utilitatea unei atare compensații, eu cred că producătorii de regiunile ultraperiferice și ei sunt cetățeni europeni și ei sunt contribuabili, plătesc taxe și mi se pare normal să îi susținem atâta timp cât măsurile astea se justifică. În ce privește banana pe care ne-ați arătat-o, domnule, cred că dacă n-ar fi conformă regulilor uh, pe care le-ați menționat, n-ați fi putut să o cumpărați. Deci dacă ați putut să o cumpărați, înseamnă că așa cum e ea, cu dimensiunile sale, e conformă cu normele europene. Bun, cu asta sper că am reușit să trec în revistă uh, principalele întrebări, principalele puncte discutate aici, iar în concluzie doresc să vă spun că uh, cu aceste discuții asupra POSEI eu continui, am o atitudine deschisă în continuare să vedem cu cifrele pe masă, să vedem în ce mod uh, aceste compensații care există sau eventual alt tip de compensații ar putea să răspundă provocărilor de care am vorbit aici, dar eu cred, până la urmă, că avem aici un acord care, după cum a spus doamna Balzani, un acord, spuneam, care ne ajută din multe puncte de vedere și care ne ajută să ieșim, în primul și în primul rând, dintr-un conflict istoric. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și acum, uh, din nou, are cuvântul doamna Gheri din partea Consiliului. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. raportor, doamnelor și domnilor, domnule comisar, aș vrea să mulțumesc în primul rând domnului comisar pentru că a răspuns la multe dintre întrebările și îngrijorările care au fost manifestate în sală. Am să revin și eu la unele dintre ele. S-a menționat aici o îngrijorare referitoare la țările ACP și noile mecanisme de compensare, și anume programul BAM, măsurile de însoțire. Acesta este conceput tocmai pentru a ajuta acești uh, producători de banane. E vorba de 190 de milioane de euro anual care sunt alocați prin acest program. pentru că această eliminare treptată a taxelor vamare face niște presiuni în plus asupra țărilor ACP. Ce se va întâmpla dacă aceste taxe vor scădea și mai mult uh, odată cu procesul de liberalizare? Acum vorbim despre acordul de la Geneva, iar Parlamentul European și Consiliul au un cuvânt de spus în ceea ce privește posibilitatea de a avea noi acorduri cu țările andine sau acorduri de liber schimb în acest sector al bananelor. Doamnelor și domnilor, cred că în felul acesta se încheie un conflict care datează de 15 ani și acest acord nu face decât să întărească poziția Uniunii Europene în cadrul OMC-ului și, de asemenea, poziția de negociere în cadrul rundei Doha. Ați menționat și alte îngrijorări, de exemplu, solidaritatea față de țările mai sărace. E adevărat, această problemă trebuie să rămână pe agenda noastră Însă acest acord asupra comerțului cu banane și abrogarea regulamentului Consiliului privind taxele vamale aplicabile bananelor sunt importante, de aceea v-aș ruga să votați pentru acestea și să vă dați avizul conform pentru acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum voi da cuvântul din nou raportorului și celor care au prezentat întrebările orale. Doamna Balțani. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Cred că această dezbatere a fost foarte interesantă și că a reflectat uh, tot felul de temeri și tot felul de probleme de care ne-am ocupat deja în Comisia de Resort. Aș dori să subliniez din nou un fapt important care cred eu că uneori este scăpat din vedere, și anume, aceste acorduri înseamnă punerea în aplicare a unui, a unui, angajam, a unui angajament precis al Uniunii Europene în calitatea sa de membru a, al Organizației Mondiale a Comerțului. Să nu uităm acest lucru. E vorba de acorduri prin care Uniunea Europeană se angajează să soluționeze o problemă serioasă cu țări importante și știm că a fost acuzată de încălcarea principiului de nediscriminare. Deci sunt, prin aceste acorduri ne regăsim credibilitatea și corectitudinea ca membri ai Organizației Mondiale a Comerțului. Așadar, e vorba de un acord care soluționează litigii, tensiuni și uh, uh soluționeze o situație care, din care nu aveam decât de pierdut. Uh, E un acord care reîncearcă să găsească un nou echilibru și face acest lucru, am scris acest lucru în rezoluție, cu foarte mare atenție acordată țărilor în condiții foarte vulnerabile de dezvoltare. Măsurile de însoțire acum, sigur că vor face obiectul unei monitorizări. Și a spune că ăsta e lucrul cel mai important, până la urmă. Că s-au prevăzut măsurile de însoțire este foarte important, dar va fi încă și mai important mai apoi să avem, să dispunem aceste evaluări de impact, impact, să vedem cum funcționează aceste măsuri și angajamentul pe care l-am ascultat și mă bucur asta și din partea Consiliului și a Comisiei, angajamentul, spuneam, de a lua întotdeauna pulsul situației, de a nu scăpa niciodată uh, situație din ochi și anume am văzut că există disponibilitatea de a interveni cu orice fel de măsură când ar fi necesar. POSEI a fost introdus în rezoluție ca punct delicat și acesta trebuie ținut sub control pentru că este un raport delicat între previ, eh, prevederea eh, sumelor pentru POSEI și noua situație a regiunilor ultraperiferice, astfel încât și acest eh, impact al acordurilor asupra regiunilor europene ultraperiferice, producătoare de banane, va face obiectul unei monitorizări și a unei atenții sporite. Apoi, Consiliul și mă bucur acest lucru pentru că e un punct foarte important, Consiliul s-a referit la necesitatea de a lucra la transparența lanțului agroalimentar, pentru că vorbim întotdeauna de producători, dar există și marea temă a distribuției mai apoi a bananelor în Uniunea Europeană. Există așadar multe lucruri de făcut în viitor, monitorizarea efectelor acordurilor, funcționarea măsurilor de însoțire, conformitatea POSEI pentru a proteja producătorii europeni, utilizarea altor instrumente, cum e cel al transparenței lanțului agroalimentar, extinderea spectrului de anchete, inclusiv la lanțul distributiv, de, de distribuție, care are un, un mare impact asupra prețului final al fructelor, apoi să ne concentrăm și asupra protecției consumatorilor, un lucru uh, uh, care trebuie să ne preocupe întotdeauna. Dar toate aceste lucruri, și nu în ultimul rând protecția consumatorilor, trebuie să plece în mod necesar de la o definire a situației actuală, de la definirea, încheie, eh, soluționarea acestor controverse în care Uniunea Europeană, din păcate, nu avea decât de pierdut și cu Statele Unite și cu țările din America Latină. Deci îmi doresc aceste eh, acorduri să fie votate pentru că sunt un punct de plecare absolut necesar pentru ca pe viitor să, să funcționeze instrumentele legate de delicata piața bananelor, astfel încât să ne, fi, ne fie sprijinite și alte interese, cum ar fi interesele consumatorilor care sunt legate de transparența lanțului alimentar, astfel încât să îmbunătățim situația pieței bananelor și situația producătorilor noștri europeni, fără un punct de vedere solid, cum este soluționarea controverselor astea, acestora din cadrul OMC, nu putem să facem acest lucru. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kollegin. Mulțumesc și acum Vot, vă mai spun că votul va avea loc mâine la orele 11.30. Acum trecem la punctul